raportul privind proiectul de buget 2012, așa cum a fost modificat de Consiliu toate secțiunile, și raportul domnului Böge, mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Deschidem dezbaterea și primul vorbitor este colega noastră Francesca Balzani, care este raportor. Doamna Balzani, aveți cuvântul. Bună dimineața! Suntem într-o perioadă de criză, nu e vorba numai de o perioadă de economică, ci este o criză încrederii care îi afectează pe toți cetățenii, mai ales pe cei tineri, care și-au pierdut încrederea în construcția viitorului. Uniunea Europeană a lansat o provocare o provocare împotriva SIEș. Strategia Europa 2020 este o strategie care trebuie să contrabalanceze acest vot de încredere o cale pentru un viitor mai bun, o cale pentru bunăstare mai multă. De aceea Parlamentul European s-a concentrat pe finanțarea acestei strategii, mai ales pentru buget adică locuri de muncă mai bune, locuri de muncă de calitate și mai multe locuri de muncă locuri de muncă și finanțare pentru cercetare și inovare. De aceea facem apel la mai multe resurse pentru trei programe cheie, cele două motoare ale strategiei 2020, programul pentru învățare de pe tot parcursul vieții și programul cadru 7. Astăzi trebuie să fim consecvenți, trebuie să arătăm că inițiativele noastre se îndreaptă către această realizare. Nu vrem să finanțăm o strategie anticriză, deoarece ă, dacă n-am face acest lucru, n-am transmite semnalul corect. Cetățenii așteaptă de la noi consecvență și seriozitate, dar toată lumea se uită la noi, nu numai europenii. Piețele se uită la noi posibilitatea noastră de a lua hotărâri la momentul potrivit care ne sunt necesare pentru a continua pe calea aleasă. Deci este important să menționăm aspectele pozitive. Avem nevoie de un echilibru, de un buget echilibrat care să nu fie acolo numai pentru strategia 2020. Avem nevoie de consecvență instituțională. De aceea dorim uh, ca estimările comisiei să fie luate în serios. Comisia noastră a fost foarte activă în aceste vremuri grele, de aceea Parlamentul consideră că este posibil să realizăm uh, cifrele bugetate uh, pentru alte chestiuni, de exemplu Mediterana. În Mediterana situația se schimbă, țările se schimbă, structura instituțională se schimbă. Europa trebuie să fie acolo, să fie alături de ei. Europa trebuie să susțină aceste schimbări, deci trebuie să reacționăm la criză. Trebuie să avem Uh, un nou stil de conducere, să preluăm un rol de conducere la nivel uh, internațional. De aceea avem nevoie de instrumentul de flexibilitate, de aceea solicităm folosirea lui. Trebuie să facem față acestor două provocări, încredere, credibilitate, dar și speranțele și așteptările cetățenilor. Astăzi, anul acesta, provocarea este însă diferită. Trebuie să facem acest lucru transparent. Nu suntem aici din motive tactice, nu suntem aici să negociem. Considerăm că este bugetul pentru 2012 și trebuie să avem o poziție comună. Trebuie să facem acesta repede, la momentul potrivit, astfel încât să putem să dăm o imagine a Europei care se poate privi pe sine în oglindă. Mulțumesc foarte mult, doamna Balțani. Și acum următorul vorbitor este José Manuel Fernandez, care este de asemenea raportor. Mulțumesc, domnule președinte. Trecem printr-o criză financiară, economică și socială, ceea ce face ca toate instituțiile să trebuiască să facă un efort major. Însă, în același timp, instituțiile trebuie să aibă la dispoziție resursele necesare pentru a se ridica la înălțimea așteptărilor. În aceste timpuri de criză, ne găsim și în fața unui moment oportun pentru eu, eurosceptici, pentru extremiști, pentru mișcările de dreapta, care exploatează temerile cetățenilor și se folosesc de populism. Aceștia profită de oportunitatea de a arunca un semn de întrebare asupra instituțiilor. Însă, nici aceștia nu pot să conteste că toate instituțiile fac un efort și fac reduceri în bugetul 2012. Cheltuielile administrative și de Uh, funcționare pentru toate instituțiile reprezintă doar 5,9% din bugetul întregii Uniuni Europene. Am depășit așteptările stabilite de către Consiliu cu 500 de milioane de euro la rubrica 5 pentru toate cheltuielile administrative ale Uniunii europene, în ciuda faptului că avem noi atribuții, avem noi membri, avem aderarea Croației, care este la orizont, și avem mult mai multe atribuții cu Serviciul European de Acțiune Externă. În 2012, cheltuielile operaționale pentru toate instituțiile au crescut cu 1%, mai puțin decât inflația și ceea ce reprezintă o scădere efectivă a bugetului. nu putem să nu ținem cont de faptul că instituțiile au făcut un efort uriaș printr-o rigoare mai mare. Acestea sunt reduceri reale. Este adevărat că am ajuns la limită, avem uh, cheltuieli minime pentru electricitate, utilități și securitate, care trebuie să fie menținute însă salut eforturile făcute de către partidele politice și de către biroul Parlamentului în implementarea acestor reduceri și în legătură cu eforturile structurale. Mai mult de 74 de milioane de euro au fost reduse cu acordul biroului Parlamentului, în urma unor numeroase reuniuni de conciliere ceea ce înseamnă că bugetul din 2012 este cel mai redus în termeni reali din 1999 încoace, chiar incluzând cheltuielile suplimentare cu noi membri și cu aderarea Croației. Am uh, dat curs propunerilor Consiliului și bugetul va fi actualizat cu 1,9%, care din nou este sub rata inflației. În aprilie, la plenară, am aprobat cifrele pentru bugetul 2012. Aceste cifre au crescut cu 2,3%, neincluzând cheltuielile pentru Croația și noi membri. Pe baza acestor estimări, am redeschis discuția în cadrul biroului și am făcut o reducere suplimentară de mai mult de un milion de euro. Deci, comparativ cu cheltuielile administrative din 2011, avem încă două niveluri de cheltuieli de care trebuie să ținem cont noi eurodeputați și aderarea Croației. Date fiind acestea, avem o creștere reală de 0,8%. Cu acest nivel bugetar trebuie să continuăm să progresăm în Uniunea Europeană și să ne ridicăm la așteptările cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, domnule Fernandes. Iar acum are cuvântul domnul Böge, care și el este raportor pe buget. Äh, domnule președinte, dragi colegi, Iată că discutăm despre instrumentul de flexibilitate din, uh, potrivit regulii 27 a acordului interinstituțional în, spre binele uh, obiectivelor strategiei Europa 2020, care vizează ocuparea și politica de vecinătate, printre altele. În această dezbatere doresc să spun că avem acest raport care a fost votat la buget, la Comisia de Buget, dar uh, nu îl vom depune la vot în plenară pentru că noi respectăm tratatul. Știm că instrumentul de flexibilitate în baza acordului semnat poate fi mobilizat doar împreună de uh, întreaga autoritate bugetară. Considerăm că este necesar să facem acest lucru tocmai pentru că strategia Europa 2020 e inclusă la categoria 1A uh, cu aproximativ 30 de milioane în plus și vrem să avem uh, și do- aproximativ 208 milioane pentru politica de vecinătate, date fiind necesitățile ce s-au întrezărit în spațiul nostru de vecinătate în ultimul timp. Aș dori să vă spun acum că Parlamentul European și-a asumat un angajament pentru un buget decent structurat. Și nu merităm ca în public și la Consiliu să fim criticați, așa cum adesea se întâmplă. Mă uit la angajamente și văd că Comisia și Comisia de Bugete sunt pe aceeași linie de plutire, Consiliul e sub. Uh, Uh, noi. În ceea ce privește plățile, da, propunerea noastră e cam aceeași ca și cea a Comisiei. Avem 3,7 miliarde peste propunerea Comisiei, dar diferența e dramatică din alte puncte de vedere. Celelalte instituții privesc bugetul ca fiind un element dușmănos. Uh, se pune întrebarea ce plătesc și ce primesc în schimb și se pierde din vedere un lucru foarte important care s-a mai întâmplat uh, adesea în politica de buget. Și anume că angajamentele la un moment dat trebuie transformate în plăți și cu cât întârziem acest uh, eveniment, cu atât ponoasele vor fi mai greu de suportat. Și vrem să evităm asta pentru că vrem să avem o politică bugetară foarte serioasă. Suntem datori publicului să spunem că între 2000 și 2010 bugetele naționale din Uniunea Europeană au uh, crescut cu 62%, bugetul european doar cu 37% și am finanțat din acest procent și extinderea. De asemenea, doamnelor și domnilor, trebuie să spunem că în 2011, un an cu 27 de state membre, Uh, am avut cheltuieli crescute cu 23% și în 2012 uh, vom avea cheltuieli crescute cu 24%. Așa că, doamnelor și domnilor, ceea ce vom vota astăzi reprezintă o ofertă foarte serioasă a Parlamentului în fața Consiliului. Vrem un buget rezonabil pentru anul 2012. De asemenea, vreau să salut eforturile raportorului nostru pe buget, pentru că avem un buget uh, care are cea mai uh, scăzută rată de creștere, 0,8%, 1,9%. Așadar, uh, am încercat să echilibrăm interesele tuturor instituțiilor. Și vreau să o spun încă o dată că pentru acest an am depus eforturi masive. Nu are rost să venim cu solicitări uh, doar de dragul publicului, dar care să nu prezinte nimic în termeni reali. Pentru viitor, toate instituțiile trebuie să se gândească cum pot fi reduse costurile administrative, costurile birocratice la toate nivelurile, fără a afecta eficiența aparatului instituțional. Și aici va fi nevoie ca Parlamentul European să-și aducă și el aportul, desigur. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim, domnule Böge. Urmează acum domnul ministru Jacek Dominic din partea Consiliului. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, am ascultat cu mult interes contribuțiile de până acum. Salut expresia dumneavoastră de a adopta foarte repede un buget realist pentru 2012. Știm cu toții care sunt eforturile cu care se confruntă statele membre și suntem conștienți de constrângerile la care sunt supute și nu dorim să transmitem mesaje negative într-un moment în care statele membre încearcă să-și consolideze bugetele. Vă reamintesc că statele membre au ajuns la un acord cu o majoritate strânsă privind bugetul pe 2012. Creșterea de 2,90% la angajamente față de 2011 și 0,02% creștere pentru plăți este rezultatul acestui acord. Consiliul a încercat astfel să nu treacă dincolo de pragurile stabilite în perioada de finan- finanțare multianuală, în cadrul financiar multianual. Consiliul dorește să fie gata să se asigure că există niște marje de manevră pentru situații neprevăzute. Unele dintre amendamentele Parlamentului depășesc aceste praguri, ceea ce este îngrijorător. Consiliul își face probleme apropo de unele dintre voturi referitoare la sporirea plăților, pentru că unele trec uh, de propunele, chiar de propunerile Comisiei pentru 2012. Sigur, Parlamentul European dorește să-și respecte prioritățile. Nivelul de plăți ar trebui să fie suficient și nu exagerat cu toții trebuie să înțelegem că exagerarea nivelului de plăți duce la deficite excesive în statele membre și solicită împrumuturi ținând cont de situația de pe piesele de capital, este o atitudine um, incorrectă. Este important să folosim resursele pe care le avem din trecut și să ne păstrăm uh, sângele rece apropo de bugetul pentru 2012. Consiliul este îngrijorat de faptul că Parlamentul dorește să voteze creșteri care trec de pragurile stabilite la rubrica 1A și rubrica 4. E vorba de 240 de milioane de euro Și când e vorba de proiectul ITER, Consiliul ar dori să se ajungă la un acord rapid pe marginea acestui proiect. Consiliul regretă totuși faptul că respingerea de către Parlamentul European a regrupării finanțării astfel încât să susțină programul ITER Consiliul este de asemenea preocupat de ce se întâmplă la rubrica 1b, unde Parlamentul dorește o sporire de 8%. Consiliul a anunțat de asemenea eforturile Parlamentului de a limita creșterea la rubrica 4. Consiliul este de asemenea îngrijorat de restricțiile stabilite de Parlament privind fondurile pentru politica europeană de securitate. Este importantă pentru toată Europa această politică. Când vorbim despre rubrica 5, Consiliul dorește ca toate cheltuielile administrative să fie foarte bine uh, controlate prin sporirea acordurilor interinstituționale. Acest lucru trebuie să se facă prin limitarea resurselor proprii și prin consolidarea politicilor fiscale în statele membre. După părerea mea, nu există diferențe dintre, între Parlament și uh, Consiliu uh, apropo de prioritățile din uh, Europa 2020, totuși noi avem diferențe în ceea ce privește sumele necesare mai ales nivelul plăților, care ar trebui să fie hotărâte astfel încât să nu supraîngreuneze bugetele statelor membre și să le oblige să restrângă alte priorități care sunt finanțate de bugetele naționale. În concluzie, vreau să repet să reafirm dorința și speranța Consiliului că următoarele etape ale procesului bugetar vor face progrese într-o manieră, într-o atmosferă constructivă, astfel încât toate părțile să fie mulțumite de rezultat. Mulțumesc, domnule ministru, și acum are cuvântul domnul Ianoș Lewandowski în numele Comisiei. Domnule președinte, domnule ministru, stimați eurodeputați, în plenara din septembrie am discutat versiunea Consiliului. Acum discutăm raportul Parlamentului cu câteva ore înainte de finalizarea acestui acord. Este foarte clar că Parlamentul are o abordare diferită de cea a Consiliului pe mai multe puncte importante. Dacă Consiliul va rămâne la poziția sa, lucru care este foarte posibil în ciuda faptului că acum avem un triunghi excepțional, uh, domnul Uh, atât eu, cât și președintele Parlamentului, cât și mm, reprezentantul Consiliului de Miniștri venim din aceeași țară. Uh, negocierile însă vor dura încă 21 de zile. În ceea ce privește linia generală a Parlamentului, impusă de cei doi raportori, domnul Balțani, doamna Fernande, domnul Fernandez și domnul Böge, salutăm poziția de a reveni la proiectul de buget. De asemenea, Parlamentul a ajuns la limite la rubrica 1A și a cerut un instrument de flexibilitate la aceeași rubrică 1A uh, într-o marjă mai mare decât cea cerută de către Comisie. Prioritățile rămân aceleași. Noi susținem prioritățile consolidate de Parlament. Credem că trebuie să finanțăm mai bine obiectivele pentru strategia 2020. Acest lucru va duce și la creștere și la locuri de muncă Trebuie să reușim să uh, facem acest lucru ținând cont de situația economică actuală în domeniul acțiunii externe. Suntem, susținem un instrument de flexibilitate tocmai pentru a consolida politica de vecinătate. O problemă extrem de importantă pentru toate instituțiile care vor trebui inve- să investească în stabilitatea vecinătății noastre și priorități care nu pot fi uh, finanțate prin realocare. 400 de milioane de euro pentru a consolida acest acord între instituții sunt necesare, însă aceste, această sumă nu poate fi obținută din redistribuire conform restrângerilor actuale de la rubrica 4. După aceea, poziția diferită în cazul ITER. Aici, poziția de a inventa un nou amendament de compromis pe lângă amendamentele de compromis de până acum, această ofertă are sens doar dacă există bunăvoință de a, con- de a continua și nu uh, ajută dacă complică probleme legate de discuția bugetului. În ceea ce privește plățile suplimentare. Proiectul nostru de buget s-a bazat pe uh, cifrele de de la cele 27 state membre. Nivelul plăților a fost plasat la 9 miliarde de euro sub marja pentru 2012. A fost deja o dovadă de reținere. Pot să confirm că aceste plăți eh, evoluează, lucru care nu este neobișnuit la sfârșitul eh, unui, unei perspective financiare. În acest an nu vorbim despre un surplus, ci despre un uh, neajuns de plăți pentru 2011, care se reflectă deja în bugetul modificat pentru 2011. Dat, dată fiind situația actuală a plăților, nu putem susține poziția Consiliului de a limita plățile în cadrul ajustării la inflație. Uh, există deja o insuficiență de plăți în domeniul cercetării în 2011. În ceea ce privește bugetul administrativ, apreciem efortul celui mai mare organism, Comisia, de a îngheța uh, nominal aceste cifre și de a nu cere posturi suplimentare. Parlamentul însă a votat uh, rezerve suplimentare care probabil vor fi eliberate în momentul concilierii. Acordul pe care la care am ajuns astăzi Uh, indică și poziția noastră legată de proiectele pilot și acțiunile pregătitoare. Și mai am un comentariu în legătură cu persoanele defavorizate. Consiliul pentru Agricultură din de săptămâna trecută nu a reușit să depășească blocajul în ceea ce privește temeiul juridic pentru schema pentru persoane defavorizate. De aceea, Comisia este obligată să placeze în rezervă jumătate din alocări 340 de milioane de euro, jumătate din cele 590 de milioane. Mai este încă timp pentru a elibera întreaga sumă. În timpul concilierii, uh, rolul nostru este de a furniza datele cele mai actualizate în legătură cu bugetul și anul fiscal actual. În, ca întotdeauna vom încerca să fim un uh, intermediar onest pentru a uh, avea un buget corect pentru 2012. Vă mulțumesc, domnule comisar, în numele Comisiei pentru Afaceri Externe, doamna Maria Muniz de Urchiza. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, domnule comisar, noi nu știm exact ce se întâmplă cu Uh, rubrica 4 este o rubrică cu care trebuie să facem față angajamentelor Uniunii Europene care sunt crescânde în ceea ce privește acțiunea externă. Trebuie să răspundem la provocarea pe care ne-am fixat-o noi înșine de a fi ca Uniunea Europeană să fie un actor global și anul acesta și mai ales anul acesta. Trebuie să finanțăm cu această rubrică 4 compromisurile anterioare, angajamentele anterioare care erau uh, priorități politice ale Uniunii Europene și noile priorități reieșite din anul acesta, cum ar fi primăvara arabă. Comisia AFET uh, a fost foarte responsabilă în acest domeniu și am limitat la maximum pentru a obține un minimum necesar pentru a face față provocărilor. Ne-am gândit la cantitățile prevăzute în proiectul de buget al Comisiei pentru priorități cum ar fi uh, Palestina sau instrumentul de stabilitate. Vă mulțumesc, doamnă, spune președintele, dar sunt și alte domenii prioritare. Vă mulțumesc, domnul Gărâns, Comisia DEVE. Domnule președinte, în avizul său asupra bugetului 2012, Comisia Dezvoltare reamintește prioritățile sale. În primul rând, rubrica 4, e, e cronic subfinanțată, trebuie să fie remediată pentru a, a ă, susține obiectivele mileniului și de strategie Europa 2020. De asemenea, nu este corect să luăm resurse dintr-o parte pentru a le aloca în altă parte. Trebuie să găsim resurse noi pentru a susține atenuarea uh, impactului schimbărilor climatice, schimbărilor climatice asupra statelor în dezvoltare. Dacă ne gândim la uh, lupta împotriva sărăciei în statele sărace, uh, sărace statele bogate deja uh, produc suficiente resurse pentru a ajuta, a ajuta statele defavorizate. De asemenea, trebuie să introducem măsuri inovatoare, uh, taxa de tranzacții financiare, taxa pe tranzacțiile financiare ne-ar permite să găsim resurse fund- suplimentare. Vă mulțumesc. Urmează domnul Stasni din partea Comisiei INTA. Mulțumesc, domnule președinte. Trecem prin vremuri dificile din punct de vedere economică și de uh, prudență fiscală. Trebuie totuși să facem investiții care să se transforme în creștere și în, în creștere. La INTA, unde eu sunt raportor, am uh, aprobat asemenea inițiative. O platformă de coordonare pentru afacerile europene este foarte importantă pentru participarea la creșterea globală. E nevoie Uh, de creștere globală și de aceea am avut inițiativa Euromed, care a fost votată aproape unanim la INTA. Aceasta deschide ușile mai multor IMM-uri pentru a participa la creșterea economică globală. În al doilea rând, dorim să avem mai multe afaceri în Africa cooperând cu antreprenorii de acolo. Membrii comisiei mele au întrezărit beneficiile tuturor acestor proiecte și sper din tot sufletul ca și Consiliul European să întrezărească acelai lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Urmează domnul Ole Luvingson de la Comisia Econ. Mulțumesc, domnule președinte. Mesajul principal de la Comisia Econ este următorul. Noua perspectivă financiară trebuie să beneficieze de resursele necesare pentru a putea funcționa la parametri optim. Este foarte bine că Parlamentul European transmite acum un mesaj în această privință, astfel încât această, acest for să beneficieze de mijloace necesare pentru a-și îndeplini mandatul. Uh, Comisia sugerează anumite reduceri bugetare, dar este inoportun. Autoritatea de supervizare bancară și testurile, testele mă scuzați, de rezistență au arătat că e nevoie de un sistem mult mai robust. Testele de rezistență din iulie au fost îmbunătățite și acest lucru a fost rezultatul faptului că evaluarea de până atunci nu a fost suficient de bună și a fost nevoie să revizuim situația băncilor. Acum trebuie să avem o altă abordare în ceea ce privește evaluarea și monitorizarea, pentru că deocamdată nu știm cât de rău îi merge sectorului bancar european. Obiectivul trebuie formulat astfel încât, la următorul test de rezistență, acesta să fie absolut independent și e clar că avem nevoie de resurse în acest sens. Doamna Pervoș Perez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ne felicităm pentru restabilirea proiectului de buget al Comisiei pe liniile care se referă la Comisia Amploa, ocuparea forței de muncă. Mi se pare un punct important. Bugetul acesta din 4 ianuarie anul acesta este primul buget după uh, începerea Revoluției Democrate în țările arabe. Salutăm acțiunea Fundației Europene pentru Formare pentru ca dialogul social, evoluția pieței muncii și dialogul pe care îl vom începe cu acești parteneri de pe malul de sud al Mediteranei să fie susținut de bugetul Uniunii Europene. Și apoi, din păcate, bugetul acesta nu este primul din perioada de criză cu care ne confruntăm și orice acțiune care poate fi întreprinsă pentru a susține ocuparea tinerilor, mai ales prin proiectul pilot uh, inițiat de noi și cu proiectul EURES pentru tineri, uh, Ni se par absolut esențiale și sperăm că la concilierea bugetară proiectul acesta să fie menționat în anvelopa financiară. Mulțumesc foarte mult, doamna Iuta Hoc, Comisia Envi. Domnilor președinți, domnule comisar, dragi colegi, să nu ne facem iluzii. În exercițiul bugetar 2012 suntem exact uh, acolo unde suntem în fiecare an, în fața unui Consiliu neînțelegător. Consiliul mereu vine cu reduceri bugetare față de propunerea Comisiei. Și când vine vorba despre climă, despre sănătate, despre alimente, reducerile sunt drastice. Uh, la agenții, reducerile sunt doar de un miliard de euro, deci 0,7% din uh, bugetul european. Ne bucură faptul că Comisia de Bugete a dat uh, curs tuturor solicitărilor noastre și a revizuit ceea ce se întâmplă la mediu în termeni bugetari. Doresc să îl felicit, să o felicit sincer pe doamna raportoare pentru că Francesca Balzani se descurcă excelent în activitatea sa. Ne bucură faptul că pachetul negociat conține trei proiecte pilot și trei măsuri pregătitoare care au fost definite la ENVI. E un succes pentru noi, un succes nemai registrat până acum. Așa că nu ne rămâne decât ca împreună cu Consiliul să încercăm să facem ceva, poate că reușim la negocieri să avem totuși un rezultat bun pentru cetățenii noștri europeni. Mulțumesc, urmează domnul Reinhard Bütikofer de la ITRE. ITRE... Mulțumesc, domnule președinte. La ITRE avem cu toții convingerea că prioritățile bugetare trebuie să reflecte obiectivele strategice ale strategiei UE 2020 și mă bucur că și Comisia Bugete a susținut aceeași poziție. Din comisia noastră au venit trei priorități principale. În primul rând, programul cadru 7 trebuie să fie uh, implementat de plin pentru a stimula competitivitatea și stabilitatea și pentru a face față schimbărilor sociale ale uh, epocii noastre. Nu trebuie să se transfere niciun fond de la programul cadru 7. Știm că lupta va fi dificilă cu Consiliul în ceea ce privește ITER, însă trebuie să apărăm această poziție. În al doilea rând, în situația economică actuală trebuie să, să susținem IMM-urile și toate programele care și-au dovedit, dovedit valoarea pentru IMM-uri. În al treilea rând, uh, Trebuie să susținem prioritățile în politica energetică și mulțumim Comisiei pentru Bugete că ne-a susținut și în acest sens. Vă mulțumesc în numele Comisiei IMCO, domnul Cozușlic. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Toată lumea vorbește despre criză. Sigur, este criză și statele membre trebuie să facă reduceri mari în bugetele naționale și trebuie să facem și noi același lucru la nivel european și este absolut nepotrivit să vorbim de mai mult, o creștere de mai mare de 2% pentru bugetul european ce creșterea de 4,9% pe care o avem aici mi se îmi arată că autorii trăiesc într-o fantezie, într-o lume fantastică, bizară. Sunt în favoarea unui buget pro-creștere, dar se poate ajunge la această creștere prin concepție. Trebuie să avem, facem un audit de performanță al tuturor proiectelor și cele care nu funcționează, care nu sunt viabile, trebuie să fie pur și simplu abandonate. Trebuie să ne ne canalizăm resursele către piața internă, de exemplu, care este în inima creșterii și competitivității. Mulțumesc! Și acum, în numele Comisiei Transporturi, domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule ministru, rețelele transeuropene reprezintă prioritatea noastră în Comisia pentru Transporturi propunerea pentru, de o reducere de 10% în acest sector a fost cea mai mare reducere. Și o spun încă o dată, pentru Comisia noastră rețelele transeuropene reprezintă o prioritate. Statele membre susțin că rețelele transeuropene reprezintă o prioritate de asemenea și știm că și Comisia privește aceste rețele ca fiind prioritare și atunci eu chiar nu înțeleg ce ne spune aici domnul ministru. Ne spune că nivelul plăților nu trebuie să intre în, în, conflict cu prioritățile. Ar trebui să meargă mână în mână, e adevărat. Comisarul Lewandowski dorește să fie un mediator onest și apreciem foarte mult rolul său. Mulțumesc, spune președintele. Urmează acum uh, domnul Laszlo Șurian. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, domnilor și domnilor. Comisia pentru Dezvoltare Regională a salutat deciziile Comisiei Bugete. Cerem Parlamentului să nu schimbe aceste idei. Suntem de acord că lupta noastră o purtăm cu Consiliul. În primul rând, în ceea ce privește alocările de plată pentru ajutoarele de dezvoltare Aici ni se pare inacceptabil să uh, reducem acest ajutor de dezvoltare. Am vorbit despre o reducere de 9 miliarde de euro, dar în Comisia Regii nu am intrat în această dezbatere, nu am vrut să negociem suma. Am considerat că Consiliul va trebui să aprobe ideea Comisiei. Trebuie să ajungem la un compromis în acest sens în timpul concilierii și pentru aceasta avem nevoie de o disponibilitate politică din partea miniștrilor. Domnul Capula Santos. Prezident. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, domnule comisar, reprezentanții. ai președinției poloneze. Aș dori să vorbesc despre bugetul pentru agricultură. Uniunea Europeană are nevoie mai mult decât oricând de un nivel înalt de dezvoltare al agricultorii pentru a asigura siguranța alimentară la prețuri accesibile în uh, cadrul durabilității mediilor. Știm cu toții acest lucru, deci aș vrea să accentuez importanța unui buget potrivit pentru agricultură pentru 2012. Salut faptul că Comisia pentru Agricultură a făcut propuneri care au fost luate în vedere și vă rog să aprobați acest buget în plenară. Dacă aș putea, aș vrea să spun că sunt șocat de hotărârile de recente ale Consiliului pentru Agricultură și de blocajul în care se află statele membre apropo de ajutoarele uh, alimentare pentru persoanele vulnerabile. În această perioadă de criză, milioane de cetățeni europeni se confruntă cu dificultăți, de aceea nu înțelegem această lipsă de sensibilitate. Aș apreciez uh, eforturile Comisiei de a găsi o soluție. Mulțumesc, doamna Rita Reimers, pentru Comisia Pescuit. Herr Präsident! Domnule președinte, dragi colegi, la Comisia pentru Pescuit am elaborat un compromis care face ca mijloacele din uh, anul trecut să fie menținute. E important să avem posibilitățile necesare pentru a gestiona pescuitul la nivel european într-o manieră durabilă și eficientă. Uniunea Europeană uh, trebuie să își îndeplinească sarcile în sectorul de pescuit în continuare și vrem să promovăm o dezvoltare dinamică. Aici ne referim la proiectele pilot care servesc cercetării marine, gestionării uh, uh, domeniului marin și așa mai departe. Și v-aș ruga să ne sprijiniți, dragi colegi, v-aș ruga să ne sprijiniți la final, la votare și sper ca la negocierile finale cu Consiliul să rămână nivelul uh, mijloacelor, nivelul existent al mijloacelor pentru pescuit. Mulțumesc pentru Comisia de Cultură. Are cuvântul domnul Morten Lockegaard. Som budgetkoordinator Kulturudvalget glæder det mig selvfølgelig at... Mulțumesc, domnule președinte. Ca și coordonator în Comisia Cultură, m-am bucurat să văd că prioritățile noastre sunt, au fost luate în considerare Însă nu s-a întâmplat așa. Comisia consideră că trebuie să facem economii și să investim în sectoarele care pot să aducă o plus valoare în strategia 2020. Însă vorbim și despre învățarea de-a lungul vieții, care este esențială în ceea ce privește obiectivul de creștere și de mobilitate. De asemenea, Erasmus, Erasmus este un program de succes. Am primit o primă sumă care va permite continuarea acestor proiecte și sperăm că și programele sportive vor putea continua. Condițiile fixate de către Comisia Cultură au fost, uh, țin de anumite rezerve. Vă mulțumesc, doamna Keller. Mulțumesc, Comisia Liber este bucuroasă că a primit ceva mai mult pentru domeniul nostru uh, de competență, cel puțin din partea Comisiei. Considerăm că este un domeniu important pentru cetățeni, pentru libertățile lor, pentru uh, apărarea drepturilor lor și pentru construirea cetățeniei europene. Sigur și noi dorim să economisim bani și considerăm că înainte de a pune la punct programe noi sau de, de a prelungi programe vechi, trebuie să evaluăm aceste programe cu multă atenție și trebuie să tragem niște învățăminte Credem că, de fapt, cheltuielile trebuie să se concentreze pe cheltuieli, domenii de unde apare o plusvaloare clară. N-are rost să creăm agenții noi sau să acordăm noi însărcinări celor existente dacă nu avem baza financiară pentru acest lucru. Agențiile nu pot îndeplini însărcinările pentru care n-au bani. Trebuie să ne gândim la acest lucru când creăm programe noi și înființăm noi agenții. Mulțumesc, mulțumesc. Doamna Silvana Cohmarin, Comisia PETI. Mulțumesc, domnule președinte. La petiții vrem să asigurăm finanțarea propice a Ombudsmanului European, pentru că reprezintă un organ important al comunității europene pentru cetățenii noștri, care intervine în momentul în care apar probleme în instituții. Acesta îi apropie pe, cet- apropie pe cetățeni de aparatul european. Um, deocamdată creșterea este doar de 0,47% a bugetului acestuia. Nu a solicitat noi posturi, nu dorește să aibă mai mulți colaboratori. Și cu toate acestea, Consiliul a dorit să taie din acest buget. Mulțumesc Comisiei pentru bugete că a votat negativ aceste scăderi și sperăm ca astăzi această poziție să fie confirmată la vot. Ar fi un semn de apropiere față de cetățeni. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum, în numele grupurilor politice, are cuvântul primul domnul Giovanni Lavia, numele PPE. Signor președinte, signor comisar. Domnule președinte, domnule comisar, domnule ministru, stimați colegi, mulțumesc în primul rând colegilor, colegilor Balzani și Fernandez pentru munca lor. De asemenea, mulțumesc tuturor colegilor pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă în ultimele luni. În același timp, salut și munca Comisiei pe proiectul de buget și uh, lectura Parlamentului a arătat că uh, detaliile, rubricile orizontale ale Parlamentului nu corespund foarte mult cu, cele, cu propunerea Consiliului. De aceea am revenit la propunerile inițiale ale Comisiei. Perspectiva noastră financiară trebuie să se reflecte în nivelurile de plată. Există foarte multe acțiuni și programe care se apropie de sfârșit. Trebuie să ne asumăm responsabilitățile pe plan european pentru a ține cont și de situația de criză prin care trecem. De aceea am cerut mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru două linii bugetare ca urmare a unor argumente fondate. Rubrica 4 la rubrica 4 am văzut o serie de evenimente neprevăzute care au necesitat angajamente financiare suplimentare, care nu corespund cu marja pentru 2012. În ceea ce privește uh, propunerea de creștere cu 39,7 milioane de euro pentru a spori capacitatea de producție. Acest acord corespunde politicilor prioritare ale Parlamentului care reflectă strategia 2020. În cadrul unei crize, cum este cea prin care trecem, bugetul european reprezintă un instrument de relansare. Trebuie să apărăm valoarea adăugată europeană. Închei spunând că sper că Consiliul va înțelege abordarea noastră și că va fi deschis unei negocieri pentru a avea un buget realist și inteligent, un buget pentru cetățenii europeni. Goran, urmează domnul Ferm din partea socialiștilor și democraților. Mulțumesc, dragi colegi. Domnule președinte, Doresc să mulțumesc doamnei Balzani, domnului Fernandez și domnului Böke pentru o bună probune, propunere formulată în vremuri foarte grele. Mereu uh, ascult din partea cetățenilor, aud din partea cetățenilor întrebări despre bugetul european care, cred ei, ar fi o mare povară pentru contribuabili. Ei nu își pot imagina că doar 2% din cheltuielile europene uh, se referă la um, uh, administrație și că aceste cheltuieli sunt mult mai mari în bugetele naționale. Adesea um, nu se știe că multe fonduri sunt retrimise în uh, statele membre. Și e foarte clar că existând atâtea reduceri va fi foarte greu pentru statele cele mai sărace să, ia, să iasă din criză. Președinția poloneză trebuie să apere mă scuzați, apără acum uh, acest buget, uh, cu toate că propune mai multe reduceri. Mulțumim Consiliului pentru această propunere totuși. E necesar să avem o abordare prudentă acum. Dorim ca doar trei domenii să beneficieze de sporiri bugetare. Cercetare, inovare, uh, educație și formare, învățare pe tot parcursul vieții, sprijin pentru Palestina și Africa de Nord, fondurile structurale, pentru ca acolo, într-adevăr, să se întrezărească plus valoarea în criză economică. Iată care sunt solicitările noastre. Mulțumesc uh, pentru faptul că în Parlamentul European am ajuns la unitate în acest sens. Vrem, desigur, ca Um, multe state, membre, multe state membre să beneficieze de sprijinul nostru și în acest sens avem nevoie de o soluție comună, astfel încât să putem apăra rolul comunității europene și să consolidăm economia noastră. Mulțumesc! Are cuvântul doamna Anne Jensen. Øh, mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc celor doi raportori, doamnei Balzane și domnul Fernandes, pentru spiritul de cooperare pe marginea acestui buget. În grupul nostru am uh, acceptat ideea că se pune problema unor plăți suplimentare, dar există foarte mulți bani cheltuiți pentru cercetare, pentru formare, pentru politica externă și cred că este o propunere pe care o putem accepta anumite economii făcute de Consiliu sunt, după părerea mea, cam bizare. Domnul Ludvinson vorbea despre economii referitoare la noile autorități uh, de supraveghere financiare, dar trebuie să rezolvăm criza financiară și e bizar că începem prin a face economii exact la aceste noi instituții și în bugetele lor care este elementul de rațiune din toate acestea și mă adresez Consiliului. Sperăm să avem un dialog real, o dezbatere reală care să abordeze uh, adevăratele probleme și nu numai importanța plăților, că vom avea o dezbatere de fond în care să discutăm bugetul Uniunii Europene. Și sper că, de fapt, Consiliul va înțelege care sunt nevoile reale. Sper, de asemenea, că vom stabili un dialog bun și uh, am speranțe în preedinia poloneză care a dat dovadă de bunăvoință. preedinia poloneză are o sarcină grea și sperăm că vom găsi o soluție pentru a avea un buget real. Domnul Lajos Bokos. Comis. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący. Timing is everything. We hold our debate on the budget. Mulțumesc, domnule președinte. Toți liderii Europei încearcă să rezolve criza din Bruxelles. Metoda interguvernamentală este cheie în menținerea supremației în uh, afacerile europene. Dar se uită cineva la dezbaterea pe care o purtăm noi aici, există două aspecte în ceea ce privește euro. Parlamentul European nu a învățat lecțiile din trialogul de anul trecut. În ciuda uh, avertismentelor foarte uh, grave, există întotdeauna, uh, există în continuare o încercare de a crește bugetul cu 5%. Parlamentul vrea să sufere încă o pierdere în fața Consiliului în decembrie. De asemenea, uh, Uh, creditele de plată vor crește cu 4%, ceea ce este o sfidare pentru cetățenii europeni într-o în vremuri de austeritate extremă în anumite state membre. Este o palmă în fața uh, contribuabililor uh, care trebuie să uh, plătească din ce în ce mai mult pentru acest turn de fildeș din Bruxelles Contribuabilul trebuie să contribuie cu sute de milioane de euro pentru a salva nu doar zona euro, ci uh, întregul proiect european. Noi susținem investiții, însă uh, aceste investiții trebuie să fie făcute inteligent, conform unor priorități bine stabilite. Prin proiectul de, re- proiectul de rezoluție a, uh, al Parlamentului, dă vina pe Consiliu pentru reduceri uh, semnificative, însă Parlamentul prevede uh, creșteri semnificative fără reducere în altă parte. Trebuie să reducem cheltuielile pentru traducere și interpretare uh, și să înghețăm costurile. Am, uh, uh, va trebui să mai facem și alte uh, economii în uh, curând. Doamna Helga Trüppel pentru Verzi. Comisar. Domnule președinte Buzek, domnule comisar Lewandowski, doamnelor și domnilor, ca politician ecologist, pentru mine e foarte important să gestionăm cum trebuie resursele naturale, iar bugetul european trebuie formulat în așa fel încât să răspundă acestor cerințe. E nevoie de resurse financiare uh, care să fie gestionate corect și coerent. Cel puțin asta trebuie să fie lecția învățată din această criză și trebuie ca aceste trei instituții să conlucreze în vederea atingerii acestui obiectiv. Trebuie să ne îmbunătățim așadar activitatea. Știm care este situația în statele membre și știm prea bine acest lucru, fiindcă provenim din diferite state membre. Nu suntem niște extraterestri la Bruxelles sau la Strasbourg care nu înțeleg cu ce se confruntă cetățenii noștri. Dacă suntem pro-europeni, atunci suntem convinși de fapt faptul că Există anumite politici care trebuie să sprijine bugetul european pentru că discutăm despre acționarea în binele nostru al tuturor, în binele cetățenilor și viitorului acestora. De aceea e foarte important ca strategia Europa 2020 să fie luată foarte în serios. E nevoie să investim în anumite domenii. Avem nevoie de economie, o economie ecologică, de produse și tehnologii noi, verzi. Trebuie să mizăm pe eficiența energetică, fiindcă, iată, se pot crea noi locuri de muncă în domeniul ecologic. Avem nevoie de o nouă politică economică a competitivității. De asta depinde uh, succesul nostru pe piața globală. Așa că e foarte important ca împreună să ținem cont care sunt interesele noastre și să le reflectăm în bugetul european. Nu e o atitudine dușmănoasă față de statele membre, ci tocmai e o atitudine inteligentă și strategică pentru formularea plus valorii europene și pentru consolidarea și promovarea economiilor naționale la rândul lor. Așa că, pe de o parte, trebuie să facem economii și trebuie să investim inteligent în tehnologiile viitorului. Unde putem face economii? Acolo unde investim fals în tehnologii de risc și utilizăm bani care nu sunt orientați către viitor. Discutăm, spre exemplu, despre proiectul ITER. 1,3 miliarde de euro în plus sunt bani care au trebuit găsiți de nicăieri. Și iată că Comisia și Consiliul doresc neapărat să financeze această tehnologie de risc. De ce? Pentru că acolo putem doar să facem uh, economii. De asemenea, putem să facem economii în aparatul administrativ european. Am spus foarte clar că la traducere și la uh, interpretare simultană vrem să uh, economisim 20 de milioane eu uh, cred că e nevoie să facem asta, cred de asemenea că e nevoie să nu mai zburăm la business, ci la economy. Aceasta este, aceasta este o part, acestea sunt o parte din soluțiile la care putem apela. Mulțumesc, urmează domnul Miguel Portaș, Stânga Unită. Mulțumesc, domnule președinte. Prima problemă a acestui buget pentru 2012 este faptul că a fost uh, hotărât, de fapt, în 2006 Înainte de a începe criza din 2008-2009, înainte de criza datoriilor suverane, iar propunerile pe care le discutăm astăzi nici nu rezolvă și nici nu reflectă criza cu care ne vom confrunta în 2012. Este un buget foarte strâns dacă ne gândim la nevoile Europei, iar guvernele consideră exact invers. A doua problemă a acestui proiect de buget este următoarea este de fapt uh, ostaticul deciziilor politice făcute de cei puternici cum cheltuiește mai mult pe politica de securitate decât pentru educație, susțin uh, întreprinderile mari decât IMM-urilor, canalizează mai multe fonduri uh, la companiile farmaceutice internaționale decât la universități. Apreciem eforturile făcute de raportor, dar nu putem susține acest buget. Domnule președinte, încă câteva cuvinte despre bugetul Parlamentului. Pentru prima dată, se face un efort pentru a reduce cheltuielile. De aceea nu înțeleg de ce am lăsat deoparte cheltuielile pentru membri, făcute de membri, de deputați. Vrem să reducem 21 de milioane de la interpretarea simultană și traduceri. Uh, ar fi o criză pe piața muncii și ar pune în pericol multilingvismul. Nici nu măcar nu ne gândim să reducem cheltuielile pentru birourile noastre parlamentare. Toată lumea apără politicile de austeritate. În anumite țări s-a ajuns la concedieri masive, la reduceri de 30-40% ale pensiilor și salariilor. Ținând cont de acest context, injustiția socială, cum putem noi să respectăm principiul, regula nescrisă, că propriile noastre salarii sunt sfinte. Cum vrem să trimitem o imagine cetățenilor cu această imagine? Sau cum putem să ne uităm noi în ochii cetățenilor? ce fel de abordare putem uh, avea în fața cetățenilor. Parlamentul spune că propriile sare salarii sunt de neatins, sunt sfinte. Este irresponsabil. În trei ore vom vota cu conștiința noastră sau fără conștiință. Conștiința mea, doamnelor și domnilor, nu a fost prinsă de uh, buzunarul meu. Doamna Man Andreasea. President. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt mulțumit. Uh, știu că multe state membre trebuie să implementeze măsuri de austeritate. Comisia prevede o creștere de 4,9% pentru bugetul 2012. Această creștere nu poate să fie acceptată de către Consiliu datorită crizei, însă permite o creștere de 2% care mi se pare tot inacceptabilă. Acest Parlament nu a ascultat propunerile Parlamentului și acum cere o creștere de 5,2%. Justificarea pentru această creștere este uh, necesitatea de investiții pentru a scoate Uniunea din criză. Opriți-vă și gândiți-vă. Întrebați-vă ce s-a întâmplat cu toți banii contribuabililor care deja au fost investiți pentru a obține obiectivele de pe ordinea noastră de zi. De ce trebuie să, să pompăm bani în proiecte eșuate cum ar fi Galileo, care costă 2,2 miliarde? De ce uh, investim în Casa Istoriei Europene? De ce nu reducem alocările pentru eurodeputați? Parlamentul Uh, trebuie să nu mai aibă o atitudine condescendentă. Vă mulțumesc. Urmează doamna Lucas Hartong uh, din partea deputaților neafiliați. Voorzitter, ik heb vandaag een enorm sterk gevoel van deja. Domnule președinte, am un sentiment de deja vu. Din nou, Parlamentul dorește să-și crească cheltuielile. Nu există voința politică de a face economii. Parlamentul European e în, acum în măsură să ceară și mai mulți bani de la Comisie. 3 milioane pentru ciprioții turci, uh, bani care să se îndrepte apoi către agenții inutile, 139 de milioane pentru proiecte pe schimbare climatică, energie oleană și alte idei de acest gen, 27 de milioane pentru țările în curs de dezvoltare și așa mai departe. Și colac peste pupăză, 100 de milioane în plus pentru autoritatea palestiniană. E scandalos ce se întâmplă și mă întristează acest lucru. Cerem mai mulți bani și nu pricepem, de fapt, ce se întâmplă acolo, în lumea reală, cu cetățeanul european. Există totuși o luminiță la capătul tunelului. Uh, totul va fi retrimis la Consiliu, unde Olanda poate să-și exprime vetoul. Mulțumesc! Urmează domnul Salvador Gariga Poledo, două minute. Președinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, reprezentanți ai Consiliului, domnule comisar, mulțumesc raportorilor Bansani și Fernandes și raportorului din umbră la VIA care au uh, acționat cu multă rapiditate și cu mult consens unde grupurile politice aveau de la început interese comune și interese necomune și poziții necomune. Din perspectiva noastră, bugetul acesta combină austeritatea cu finanțarea suficientă, atât în ceea ce privește angajamentele cât și plățile. Dorința noastră de a nu depăși pragurile este oarecum uh, rezolvată și avem instrumentul de vecinătate și al șaptelea program cadru și nu ar trebui să fie greu în această, pe această temă să ajungem la un acord cu Concrezul. Finanțarea ITER este o problemă de viitor și nu este o problemă a acestui exercițiu bugetar. Noi nu putem accepta ca anul 2012 să fie modificat pentru poziția Consiliului în acest domeniu. În ceea ce privește plățile, așteptăm concilierea, dar Consiliul trebuie să se gândească bine Apropo de următoarea chestiune, Comisia prezintă un buget rectificativ la sfârșitul acestui an, ceea ce arată că există mai multe rate de consum de credit decât se spera. Deci Consiliul trebuie să lase plățile la 2%, ceea ce nu este compatibil cu politica de investiții sau cu politica de coeziune pentru 2012. Și din perspectiva bugetului Parlamentului, cred că pentru prima dată bugetul este realmente restrictiv în care credem că s-au făcut sacrificii și pentru deputați, cum ar fi congelarea um, deci, uh, cheltuielilor zilnice. Deci vreau să-l felicit încă o dată pe colegul Fernandez. Îți mulțumesc, domnule Gariga. Are cuvântul acum, un minut și jumătate, domnul Von. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc raportorilor. Salut abordarea care a dus la o creștere reală de doar 0,8%. Salut înghețarea alocărilor generale pentru 2012, o reducere de 5% a cheltuielor de transport, economiile cu traducerea și interpretarea și celelalte economii pe care le-am găsit în timpul negocierilor. Bineînțeles că socialiștii și democrații ar fi dorit să se meargă un pic mai departe. De aceea am depus amendamente care cer o înghețare a tuturor alocă, aloca, aloca, alocațiilor, inclusiv alocația zilnică pentru 2012, Uh, vrem o revizuire a costurilor de călătorie pentru a reduce numărul de zboruri la clasa business. Vrem să se facă un studiu comparativ uh, com- între bugetul Parlamentului European cu cel al parlamentelor uh, statelor membre și cu bugetul Congresului American. De asemenea, vrem o politică imobiliară mai transparentă și mai deschisă pentru ca Parlamentul să fie deschis, să fie informat uh, în legătură cu orice proiecte imobiliare noi. Și aș fi dorit să mergem chiar mai departe și să cerem înghețarea tuturor alocațiilor pentru acest mandat. Pentru că nu mă îndoiesc că cu mai multă muncă, prin analiza cheltuielilor noastre, putem să mergem și mai departe și putem să economisim și mai mult. Am început bine în acest an, am arătat că putem economisi și în același timp putem continua să funcționăm corespunzător. Mulțumesc, domnule Von. Are cuvântul un minut și jumătate, domnul Alvar. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața comisarului și domnului ministru. Cred că raportul Fernandes în ceea ce privește bugetul parlamentar a ajuns uh, într-un punct extrem de important uh, în ultimii 20 de ani. Mă bucură faptul că am reușit să negociem atât de bine cu secretarul general. Deci, momentul important despre care vă vorbeam este acela că am reușit să arătăm că banii existenți pot fi uh, utilizați într-o manieră eficientă și se pot face totuși economii. Chiar și așa. E un semnal important pentru că acum se discută în toate statele membre despre cum putem gestiona criza și noi putem să oferim un bun exemplu. Am discutat despre 74 uh, de milioane reduceri, după cum a spus domnul uh, Vaughan. Și cu siguranță mai există potențial de a face economii. Nu trebuie să gestionăm, să cumpărăm o clădire de 30 de milioane de euro. Um, nu trebuie să închiriem, mă scuzați, o clădire aici la Strasburg. Eu cred că putem să facem și mai multe economii dacă e să analizăm toate posibilitățile și putem să facem asta dacă Comisia pentru Bugete nu primește spre negociere doar acele linii unde se dorește a se face economii. Avem mai degrabă nevoie de o privire de ansamblu pentru a vedea exact cum sunt utilizate mijloacele financiare și să întreprindem modificări structurale. Vreau să vă spun că putem să facem de cinci ori mai multe economii dacă nu mai venim la Strasbourg și rămânem pur și simplu la Bruxelles în fiecare lună. Vă mulțumesc, spune președintele. Urmează acum da, ați sosit la timp. Aveți cuvântul, uh, domnule Ellis. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori uh, să spun că susțin linia adoptată de grupul meu și anume economii și cheltuieli pentru 2012 E bine că am discutat acest lucru până acum și ne-am concentrat pe prioritățile Uniunii Europene, dar cred că în contextul în care discutăm astăzi și mâine în altă parte pe continent despre cum vom rezolva problema datoriilor, în această procedură privind bugetul pe 2012 nu ne-am concentrat unde se pot face economii la buget pentru a găsi apoi banii pentru viitoarele probleme, pentru competitivitate, inovație și alte chestii pe care suntem cu toții de acord. Noi uh, am participat cu informații la procedura de buget uh, pentru a obține economii de 2 miliarde de euro este o zonă în care ajungem la consiliere cu uh, Consiliul și trebuie să ne concentrăm pe acele linii de buget uh, de unde putem face economii, pentru că acolo se cheltuiesc bani ineficient și lipsit de înțelepciune. Mulțumesc, care acum cuvântul, un minut și jumătate, domnul Alfonsi. Oui, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul nostru se va abține la acest vot. Acest la acest vot. Acest abține, această abținere uh, ține de următorul fapt. Nu putem să continuăm uh, cu politica energetică susținută de Consiliu. Germania, Italia, Elveția și alte state au învățat uh, din ce, cele întâmplate la Fukushima. Însă, din partea Comisiei, nimic nu se schimbă. Se, există câteva ajustări minore, minore și uh, Uh, se susțin în continuare gazurile din șisturi sau uh, costisitorul proiect ITER. În același timp, nu putem susține uh, re, reducerile Consiliului. Atunci când exercițiul 2012 este sfârșitul proiectelor 2012-2013, Uh, această reducere reprezintă o strangulare a proiectelor. În momentul în care vom începe negocierile, este important să reamintim că bugetul european nu a fost niciodată în deficit. Nu există datorie europeană și există un avantaj considerabil dacă punem împreună mijloacele și politicile noastre. Uh, dacă nu votăm bugetul, agravăm criza politică. Mulțumim! Are cuvântul acum domnul Clute. Un minut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. De ani de zile, volumul bugetului eh, european se situează cam la același nivel. Și totuși, sarcinile europene au crescut și e clar că avem nevoie de mai mulți bani. Uh, avem nevoie de instituții, au fost create instituții noi pentru supervizarea financiară și pentru că aceștia să, acestea să-și îndeplinească sarcine, sarcinile, au nevoie de o dotare financiară cum se cade. Am văzut că au apărut probleme neprevăzute în statele membre și ar fi nevoie de un program de salvgardare în acest sens. Unii experți economici susțin că e nevoie de un plan Marshall pentru țările afectate de criză la nivel european. Programele de austeritate nu sunt uh, lucrul de care are nevoie Uniunea Europeană. Avem nevoie de programe de promovare a cheltuielilor eficiente. Trebuie să securizăm venitul cetățenilor noștri. Dar ce face Consiliul? Vine cu reduceri bugetare la propunerea Comisiei. Și, dată fiind această situație politică, dacă nu putem uh, prevedea o creștere bugetară, atunci Parlamentul și, Consiliul ar trebui, Parlamentul și Comisia ar trebui să facă tot posibilul pentru a respinge cel puțin reducerile prevăzute la Consiliu. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Are acum cuvântul un minut domnul Morganti. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. În momente de criză, Europa trebuie să găsească răspunsuri adevărate și trebuie să propună realmente o plusvaloare validă, valabilă. Nu trebuie să facem reduceri uh, la fondurile pentru IMM-uri în programul cadru 7. Frontex-ul uh, cu Consiliul a greșit când i-a acordat mai multe prerogative decât buget și toată problema aceea referitoare la controlul granițelor și la imigrații. Parlamentul a fost foarte responsabil în ceea ce privește costurile care urmează să fie reduse, cheltuielile de călătorie ale deputaților. Ideea adevărată a economiei ar fi să eliminăm Strasburgul pentru că în condițiile acestea am putea în fine să readucem această problemă în discuție. Mulțumesc domnul Morganti, iar acum are cuvântul un minut doamna Weatherman. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Liniile directoare ale Parlamentului European în trasarea bugetului 2012 se referă la atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Bugetul 2012 este într-adevăr un buget redus. Trebuie să prevedem costuri pentru 18 noi eurodeputați, costurile pentru aderarea Croației și așa mai departe. Prin urmare, se ajunge la o creștere de 1,9% față de anul 2011. Trebuie să menționăm că aceasta este rata de creștere cea mai redusă în 15 ani. Anii trecuți am reușit mereu să uh, ne asumăm noi sarcini, uh, să stipulăm noi costuri fără uh, efecte dramatice. Avem, de exemplu, trei noi agenții în ceea ce privește finanțarea și gestionarea piețelor financiare. Și cred că e important să intervenim acum, în special pentru tineri, și să investim în educație. Doresc să mulțumesc colegii colegilor Balzani, Băgă și Fernandes pentru activitatea lor în calitate de raportori. Mulțumim, doamnă Vertman, spune președintele, și acum are cuvântul pentru două minute domnul Lamasur. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte îl felicit pe, îi felicit pe raportori pentru calitatea muncilor și aduc un comentariu suplimentar. Acum doi ani, unii colegi uită că miniștrii de finanțe au acuzat Uniunea că uh, cheltuiește prea puțin și prea încet. În acest moment, ironie, Consiliul European încearcă să găsească o soluție pentru excesul de îndatorare a statelor membre. În prima zi a crizei, Parlamentul a dorit să contribuie la găsirea de soluții. Suntem conștienți, domnule președinte al Consiliului, de, co- de constrângerile bugetelor naționale. Acestea sunt măsurate în credite de plată. Putem să ajungem la un acord rapid, însă suntem atenți la patru puncte. În primul rând, trebuie să ținem cont de prioritățile Parlamentului, după cum a spus raportorul, în special cheltuielile legate de competitivitate și pentru rolul Europei în lume. În al doilea rând, coerența între deciziile luate de Consiliul European și transpunerea lor bugetară. Coerență în legătură cu care miniștrii de buget uh, au o imagine puțin distorsionată în ceea ce privește supravegherea financiară, de exemplu. În al treilea rând, justiția față de statele care au nevoie cea mai, cel mai mult de ajutare europene pentru a recupera întârzierile istorice. Aceste state au fost victimele indirecte ale relei gestionări financiare ale unor state membre. În al patrulea rând, finanțarea priorităților, acțiunilor cheie a programului Europa 2020. Piețele financiare își dau seama în momentul de față că doar întoarcerea la creștere este cea mai bună garanție de rambursare a datoriei. Acuzăm piețele și băncile de miopie Însă noi nu trebuie să fim orbi atunci când piețele și băncile încep să vadă situația mai bine. Mulțumesc, domnule Lamasur. Are cuvântul un minut doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Balzane și pe domnul Butikofer, raportorii. Am de făcut trei comentarii scurte. Unu, S-ar putea să nu avem mai mulți bani, dar avem nevoie de mai multă Europa. Așa că avem nevoie de o piață unică mai puternică, de mai multă solidaritate, de ajutor regional și creștere. Al doilea comentariu. Uniunea Europeană și bugetul ei nu este un cost, ci este o investiție, o investiție în viitor. Uh, pentru economiile statelor membre și în felul acesta putem uh, ajunge la o creștere inclusivă, inteligentă și durabilă, ceea ce duce la crearea de locuri de muncă. Aceasta este lupta reală împotriva sărăciei. Parlamentul European va menține aceste obiective în timpul concilierii nu o să ajungem uh, la târguiel care să pună în pericol uh, strategia 2020. Mulțumesc, doamnă Herzog. Domnul Haglund. Da, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc tuturor raportorilor pentru ceea ce au realizat. Trebuie să recunoaștem un lucru. Am încercat să progresăm în negocierile care s-au dovedit a fi foarte dificile. Nivelul cheltuielilor e unul care nu e acceptat acum de statele membre. Prin urmare, trebuie să găsim un numitor comun. Anul, pentru anul 2012 uh, am fost eu responsabil de gestionarea negocierilor din partea grupului ALDE. Din păcate, la vot nu am reușit să ne impunem. Uh, și de aceea, astăzi, la vot, noi ne vom abține. Cu toate acestea, trebuie să fac câteva observații pozitive. Vrem să ne implicăm pentru Europa 2020. Sunt prevăzute costuri pentru cercetare, dezvoltare, inovare. E foarte bine că se întâmplă asta, dar constatăm totodată că situația economică actuală nu ne permite să uh, creștem bugetul nelimitat. Trebuie să analizăm unde se întrezăresc portițe de a face economii, să vedem uh, unde putem într-adevăr să realizăm asta. Ne-am fi dorit o dezbatere mai constructivă totuși în ceea ce privește reducerile bugetare. Din păcate nu ne-a ieșit. Acum trebuie să vedem cum se vor uh, desfășura negocierile pe mai departe. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Un minut, domnul Epping. As we ask citizens to tighten the belt, they ask us what... Atunci când le cerem cetățenilor să strângă cureaua, aceștia ne, întreb, ne întreabă pe noi, dar, dar dumneavoastră ce faceți? Parlamentul buget, bugetul Parlamentului European a crescut cu 1,6 miliarde de euro. Până recent, reducerile bugetului Parlamentului European au fost uh, privite ca o, o acțiune anti-europeană, însă, în condițiile actuale, reprezintă un act pentru Europa. Ca membru al conservatorilor și reform, reformiștilor, am propus o reformare a bugetului. Împreună cu colegul Jeffrey Van Orden am lansat o lucrare în uh, think tank-ul nostru pentru o nouă direcție, pentru reducere a Parlamentului, cu 20, a bugetului Parlamentului cu 25% în următorii 20 de ani. Am trimis o copie acestui raport membrilor Comisiei pentru Buget și Control Bugetar. Trebuie să reducem cheltuielile cu restaurantele, Trebuie să uh, revizuim regimul lingvistic și să limităm numărul de uh, limbi în care se traduc documentele în stagiile pregătitoare. De asemenea, trebuie să uh, reducem cheltuielile pentru care cetățenii nu ne vor privi cu ochii buni. Mulțumesc. Are cuvântul un minut domnul Vaneche. Mulțumesc, domnule președinte. Europa se confruntă cu o criză gravă și noi uh, propunem un buget scandalos. Scandalos pentru că nu facem niciun efort să facem economii. De exemplu, scăpând de niște instituții europene inutile, agenții, subvenții, mă gândesc la Comitetul Regiunilor, la Comitetul Economic și Social. Pe bună dreptate, nu știu care este utilitatea acestor instituții și ele costă 200 de milioane de euro și nici măcar nu vorbim de cei 9 milioane pentru Europa TV și alte milioane pe care le dăm turcilor care ocupă Cipru și alte prostii de genul acesta. Este un buget scandalos pentru că pur și simplu nu reușim să ne reducem propriile noastre alocații bugetare și să menținem bugetul Parlamentului în limite acceptabile. Dacă credeți că sunt ipocrit, poate că ar trebui să votați pentru, în favoarea celor propuneri

eu consider că este absolut necesar să facem acest lucru. discutăm despre criză i despre locuri de muncă despre necesitatea investiiilor. bugetul uniunii păstrează i creează locuri de muncă. dezvoltarea investiiilor a economiei contribuie la diminuarea deficitului bugetul uniunii este în proporie de nouăzeci și cinci buget de investiii

subfinanțată grav dacă analizăm strategiile Uniunii Europene. Și din acest motiv am ajuns la niște decizii dureroase pentru a nu eșua. Sigur că e necesar să intervenim pentru Palestina mai ales uh, în ceea ce privește ceea ce se întâmplă la Congresul American. Iar uh, celelalte subiecte Uh, se referă la Afganistan, acolo există o reducere bugetară drastică. Totodată trebuie să știm că în ciuda ce se întâmplă în ciuda rezultatelor bune ale misiunilor noastre, Uniunea Europeană e un simplu actor. Vedem că nu joacă un rol predominant în acea regiune. Consiliul nu este pentru capitolul 51 din regulamentul financiar care conferă Parlamentului European un rol limitat. Și vedem că există acordul la Madrid care prevede asta în acest sens. Deci, până la urmă, nu Parlamentul European a ales austeritatea și Consiliul nu are de ce să fie surprins de consecințele ce vor urma. Mulțumim, domnule Gualtieri, spune președintele. Doamna Iergeievska nu pare a fi în sală, prin urmare dau cuvântul doamnei Grelie. Pentru al doilea an la rând asistăm la un joc de negociere. Comisia propune un buget care nu ține de competențele uh, de la Lisabona și de-abia reușește să susțină proiectele actuale. Consiliul reduce și mai mult proiectele prioritare. Propunerea noastră de a mobiliza bugetul Uniunii în sensul strategiei Europa 2020 pentru a susține educația, concurența, investițiile, locurile de muncă, salutăm abordarea raportoarei Balzani, însă bugetul Uniunii are prea puține resurse. Nu trebuie, mă gândesc aici con, condiționalitatea macroeconomică uh, și vedem că suferă cei mai defavorizați dintre noi. Și um, mă întristează faptul că uh, Consiliul nu a susținut programul european pentru ajutor alimenta, ajutoare alimentare. Bugetul este unul derizoriu, nu avem obligațiuni europene. Toate aceste lucruri uh, pentru a uh, susține piețele financiare cu miliarde de euro de către doamna Merkel și domnul Sarkozy. Mulțumim, doamna Grelier. Are cuvântul un minut domnul Van Nistelrooy. Well. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac un comentariu privind utilizarea instrumentului de flexibilitate în 2012 pentru două obiective, politica de vecinătate și cercetarea și dezvoltarea. Sunt două elemente esențiale pentru că au un aspect, o componentă de plus valoare când vorbim despre Uniunea Europeană. Sigur că vorbim și despre neajunsuri la punerea în aplicare. Am fost ca, ca observator în Tunisia la alegeri și se vede uh, că primăvara arabă are nevoie de susținere, mai ales dacă vorbim despre democratizarea în continuare și construirea instituțiilor. Programul uh, cadru 7 este pentru concurența astăzi și mâine. Instrumentul de flexibilitate ne permite să manevrăm și să transmitem semnale corecte în aceste două perspective. Deci, în numele grupului meu, aș dori să fac apel la Consiliu să accepte acest lucru mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Van Noi Are cuvântul doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în criză, e adevărat, dar Trebuie să ne analizăm uh, bugetul european, care trebuie să fie un instrument de susținere pentru toate statele europene, să garanteze creșterea de investiții în politici publice. Bugetul acesta menține nivelul de finanțare pentru politica de coeziune sau politica agricolă comună, să creăm un fond uh, pentru măsuri specifice în favoarea producătorilor care sunt afectați de criza E. coli. De asemenea, susținem programul european de ajutor ajutor alimentar pentru persoanele defavorizate. Bugetul acesta se referă și la nevoia de a întări investițiile Uniunii Europene pentru a avea o politică de creștere durabilă, solidară și inteligentă. Iar uh, dacă ne referim la programe ca Erasmus sau învățarea pe tot parcursul vieții, tineretul în acțiune sau finanțarea IMM-urilor, ies întărite din acest buget. Ne gândim aici și la sumele alocate pentru Palestina sau pentru politica de vecinătate cu accent pe primăvara arabă. De aceea aș dori să solicit Consiliului să facă un efort și să ajungem la uh, un compromis pentru o Europa mai ambițioasă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Se pare că doamna Jedrijevska este în sală. Aveți cuvântul un minut și jumătate. Szanowni Państwo, Doamnelor și domnilor, ca și în anul trecut, ne așteaptă negocieri foarte dificile pe bugetul 2012. Doresc să subliniez o serie de elemente care sunt importante pentru poziția Parlamentului. E vorba despre faptul că aceste elemente asigură continuitatea activității Parlamentului din ultimii ani. Discutăm mai ales de amendamentele ce vizează învățarea pe tot parcursul vieții, uh, tineretul în acțiune și Uh, tot ceea ce ține de programul de cercetare 7, cercetare și inovare. Doresc să rog Consiliul să analizeze foarte îndeaproape aceste amendamente și să privească cu atitudine deschisă atitudinea Parlamentului. Pentru că noi mereu am mizat pe inovare, pe implicarea tineretului uh, în uh, pe implicarea tineretului, pe învățarea pe tot parcursul vieții și așa mai departe. Vedem că rata șomajului în rândul tinerilor reprezintă o problemă din ce în ce mai mare. Acestora le este din ce în ce mai greu să ocupe un loc de muncă pe piața europeană. Înțeleg, desigur, ceea ce, că ceea ce se propune aici nu este suficient în vremuri de criză, dar cel puțin este un semnal bun. Arată foarte clar în ce direcție ar trebui să se îndrepte Uniunea Europeană și care sunt intențiile comunității europene, mai ales în ceea ce privește ocuparea. Politica de coeziune acum. Vedem că există diferențe între Consiliu și Comisie și Parlament. Mi-aș dori ca Consiliul să sprijine o creștere a mijloacelor de acolo, fiindcă am văzut în ultimul an, plățile sunt foarte importante în materie de coeziune. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim foarte mult, doamne Ergeievska, și acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Mai întâi are cuvântul pentru un minut, domnul, domnul Abad. Oui, merci, le monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. În context de criză avem aici un buget echilibrat și responsabil care fixează o serie de priorități. În Europa avem nevoie de concurență, de reciprocitate, în uh, comerțul internațional, de politici industriale, de cercetare și energetice puternice, de o politică europeană care să arate un singur glas în fața lumii. Bugetul acesta uh, păstrează programele europene și susține, îi susține pe tineri care sunt primele victime ale crizei, crescând cu 5% susținerea pentru programul de învățare de-a lungul vieții, Uh, susținem mobilitatea, voluntariatul și solidaritatea ca vectori de schimbare pentru tinerii din Europa cu programul Tineret în Mișcare. Uh, este vorba de un adevărat uh, Erasmus al ucenicilor. Trebuie să avem un buget federal cu resurse proprii, cum ar fi taxa pe tranzacții financiare propuse de președintele Sarkozy și cancelara Merkel Trebuie ca bugetul să fie un instrument pentru cetățeni, pentru a cons- consolida Europa produc- producătorilor. Mulțumim, domnule Abad. Are acum cuvântul domnul Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Da, situația din Europa este foarte complicată astăzi iar eforturile noastre de a găsi un consens când discutăm despre bugetul pentru 2012 a însemnat un efort uriaș și mulțumesc colegii mele Francesca Balzani și celorlalți care au participat la redactarea acestei propuneri de buget. Așteptăm cu nerăbdare o decizie care trebuie luată astăzi la Bruxelles. Totuși, oricare ar fi decizia, va trebui să fie finanțată. Deci bugetul pe 2012 s-ar putea să fie un buget istoric, s-ar putea să permită Europei să stabilizeze situația. Pentru a realiza acest lucru, și colegii au vorbit despre această chestiune, nu trebuie să reducem investițiile în știință și cercetare, în inovare, trebuie să considerăm politica agricolă pentru ca toate statele membre în viitor să fie finanțate echitabil în acest domeniu pentru a asigura și crearea de locuri de muncă, iar scopul nostru principal este folosirea eficientă a resurselor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Valcitis. Are acum cuvântul doamna Matera. Vorrei innanzitutto complimentarmi con i due... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să mulțumesc celor doi raportori, Balzani și Fernandes, pentru activitatea lor. Domnesc, doresc să mulțumesc și domnului via pentru activitatea întreprinsă pe bugetul 2012. Iată, este un succes pentru Parlamentul European. În ciuda dificultăților cu care ne confruntăm, am reușit să obținem o creștere minimă a bugetului și asta în vremuri de austeritate. Bugetul pe 2012 prevede o serie de priorități și obiective. În primul rând, tineretul, promovarea IMM-urilor, Uh, cercetare, inovare. Iată domenii în care trebuie să investim. În calitate de membru al Comisiei pentru Drepturile Femeilor, sunt încântată de ceea ce se întâmplă finanța cu finanțarea pentru proiectul DAFNE. Aici este vorba despre măsuri pentru combaterea violenței împotriva femeilor. Comisia a venit deja cu o serie de propuneri similare, iar Institutul pentru Egalitatea de Gen uh, a primit aceeași finanțare uh, care era stipulată la început când și-a preluat activitatea, deci este foarte bine. Mulțumim, doamnă Matera, spune uh, domnul președinte. Acum are cuvântul domnul Vandale. Voorzitter, ik zal de beoogde... Mulțumesc, domnule președinte. Creșterea bugetului nu o pot susține. Majoritatea Parlamentului dorește să creștem angajamentele de plată cu 4% și plățile cu 5%. Este în contrast cu ceea ce se întâmplă în momentul actual în toate, cele, în toate capitalele europene. Uh, au loc măsuri de austeritate pentru a echilibra uh, cheltuielile și veniturile Parlamentului. Parlamentul cheltuie din, din ce în ce mai mult Există însă un sector în care evoluțiile merg într-un sens bun. Comisia Bugete a adoptat o uh, propunere care uh, îngheață uh, cheltuielile de secretariat. De asemenea, uh, deputații trebuie să dovedească că au nevoie de, de fonduri mai mari pentru călătorie înainte de a elibera rezerve de 15% în ceea ce privește cheltuielile de transport. Mulțumesc. Care cuvântul domnul Ferreira? Mulțumesc, domnule președinte. Bugetul acesta arată cu claritate încă o dată care este dimensiunea solidarității europene. Numai 1,8% din PIB-ul celor 27 de state membre E vorba, e mai mic cu 8 miliarde decât a fost stabilit în cadrul multianual financiar din 2006. Este o reducere semnificativă a plăților și a alocărilor pentru 2012, fără includere, incluziune socială, fără faptul că FMI-ul a obligat foarte multe state să facă reduceri de uh, salarii. Este, bugetul acesta promovează o Europa divergențelor obiectivelor, dacă evaluăm obiectivele reale ale Uniunii Europene care rezultă din acest buget, se vede că bugetul este foarte aproape de ce se vorbea și anume recapitalizarea băncilor europene. Vorbim de intervenții externe, despre militarizare, atitudine agresivă față de lumea din afară și nu de coeziune, ocupare și uh, conservarea mediului se propun reduceri pentru bugetul Parlamentului 20 de milioane de euro de la interpretare și traducere. Este un atac la adresa multilingvismului care pune în pericol uh, locurile de muncă ale celor care au lucrat pentru acest Parlament. Mulțumesc, domnule Ferreira. Domnul Rubi, care acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că punctele prioritare ale Comisiei sunt bine alese. Avem nevoie de o strategie pe viitor pentru a, crea, pentru a genera creștere și noi locuri de muncă. De aceea bugetul european e structurat în acest sens. Cei care mizează pentru reduceri bugetare, acelora le-aș sugera să ofere un exemplu și să economisească la rândul lor, la nivel individual e necesar să venim cu cerințe foarte clare, să spunem exact ce vrem. Vrem ca până în anul 2014, la nivelul exercițiului bugetar, să se regăsească niște structuri care să ne permită să ținem în frâu criza datoriei publice. Poate că taxa pe tranzacțiile financiare ar reprezenta un mijloc de a acorda bonitate planului de salvgardare europeană, astfel încât pe viitor să putem să oferim garanție în momentul în care emitem obligațiuni și să avem garanția că acestea vor fi plătite. Mulțumim, domnule Rubic. Are cuvântul domnul Rubix. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când privesc documentul pe care îl discutăm, nu mă impresionează ca un document de timp de criză. Conține aceleași categorii, unele au mai multe alocări, altele mai puține, însă nu am impresia că vrem să facem economii reale. Nu văd nici ceea ce vrem să rezolvăm cu acest buget acum pe timpuri de criză. Se vorbește tot despre PAC, de cercetare științifică, despre coeziune și despre control și monitorizare structura de control și monitorizare din Parlament ne spune deseori că miliarde și miliarde de euro sunt cheltuiți eronat. Este vorba de fonduri neutilizate eficient. În același timp, structurile de control de aici uh, sunt finanțate mai puțin. Nu pot să explic acest lucru electoratului meu din Letonia. Mulțumim, domnule Rubix. Are cuvântul domnul Perden. Vreau să mulțumesc colegilor și raportorului și mai ales raportoarei, doamna Francesca Balsani, pentru activitatea serioasă a, aproape că n-are, n-a depășit cifrele propuse de comisie. Este un program necesar și întărit pentru Uniunea Europeană într-un spirit invers față de Consiliu. Mă gândesc la fondurile structurale și mai ales la cercetare și la formarea pe tot timpul vieții. Sunt politici europene care sunt instrumente pentru realizarea obiectivelor strategiei 2020. Sigur, în această perioadă de criză trebuie să demonstrăm că se fac eforturi de către toată lumea, dar nu tăim bugete esențiale pentru viitor. Semnalul dat de instituții reducând propriile uh, cheltuieli Negocierea cu Consiliul va fi dificilă și aștept ziua în care bugetul nostru va fi finanțat de resurse proprii. Fără acest lucru, pentru anumiți șefi de state și miniștrii de finanțe, cheltuielile europene vor fi mult prea importante și asta dincolo de criză. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Silvestris. Si, signor președinte, mi compiaccio că la Commissione... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că Comisia de Bugete, la rugămintea Comisiei Agri, la rubrica 2, care vizează mediul și agricultura, a intervenit. Pentru că, iată, tocmai acum, când avem atâtea programe de austeritate, în termeni reali, e foarte important să implementăm six-pack-ul legislativ uh, și să dăm curs propunerii domnului Cioloș. Noi am spus la bugete că vrem 100 de milioane în plus pentru um, agricultorii care cultivă legume și fructe. Sper ca astăzi la vot să avem un vot favorabil, iar în ceea ce privește reducerea de celelalte două rubrici, trebuie să fim foarte precauți, pentru că de data aceasta este vorba de ajutorul pentru persoanele defavorizate. Mă gândesc, de exemplu, la țara mea. Uh, și acolo uh, e nevoie de o discuție pe temeiul juridic, pe reformă legislativă. În ceea ce privește banii pentru fluxurile migratorii, aici din nou e vizată Italia, pentru că Italia e prima țară care e uh, o, de- o destinație. Mulțumesc, domnule Silvestris. Acum, în numele Comisiei, are cuvântul domnul Lewandowski. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când ascult, după ascultarea acestui schimb de opinii, îmi este foarte clar că pozițiile rămân diferite și de aceea trebuie reconciliate. Și acest lucru se va întâmpla în reconcilierea din noiembrie. Ca și domnul Hartong, am o părere, mi se pare că am un deja vu. Ne confruntăm cu aceleași stereotipuri și cu aceleași prejudecăți un membru spunea că toată lumea reduce, însă bugetul european crește. Nu este adevărat. În mai multe rânduri am prezentat statistici legate de bugetele naționale ale celor 27 de state membre. Cu foarte puține excepții, aceste bugete au crescut între 2009 și 2012. Aceste bugete cresc în ciuda eforturilor de a economisi, însă cresc în cifre nominale și Parlamentul European dă dovadă de aceeași combinație de restrângere, însă în același timp respectarea obligațiilor reale. Avem uh, obligații în agricultură, avem contracte în cercetare neplătite în acest an și de aceea trebuie să și trebuie de asemenea să ne, ne respectăm angajamentele față de lumea arabă. La sfârșitul unei perspective financiare, plățile pentru coeziune uh, se, uh, sunt reduse și suntem cu 18 miliarde um, în minus, uh, care nu, încă nu a fost uh, fonduri care nu au fost încă trimise de statele membre către Bruxelles. Este necinstit să privim uh, bugetul european care reprezintă doar 2% din cheltuielile publice în timp de criză în Europa. Dacă acum încercăm să creștem rata de cofinanțare pentru statele care au probleme, șase state, inclusiv Grecia, încercăm să includem rata, să creștem rata de cofinanțare Asta înseamnă că fondurile structurale, adică investițiile cu efect multiplu, ar putea să ducă la creștere și locuri de muncă pentru a contribui la soluționarea problemei. Uh, rădăcinile crizei sunt în altă parte. Vă mulțumesc pentru atenție. Gracias. Mulțumim, domnule comisar. În numele Consiliului are cuvântul domnul Dominic. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnilor și doamnelor deputați, am ascultat cu mult interes dezbaterea din uh, Parlament pe tema priorităților Parlamentului și a abordării bugetului unional pentru 2012. Ca să fiu cinstit, trebuie să spun că la sfârșitul acestei dezbateri mă simt încurajat. Înțelegem că lucrurile nu mai stau ca de obicei. În trecut, un buget după altul a semănat, uh, au semănat între ele. Procedura bugetară a fost cam aceeași. Consiliul își prezintă opiniile, Parlamentul sporește totul, Consiliul spune ok, dar nu mai putem face acest lucru. Criza ne-a trezit pe toți și trebuie să analizăm bugetul Uniunii dintr-o perspectivă diferită. Comisia are dreptate, bugetul trebuie să crească, nu este un buget care s-a redus, dar noi trebuie să vorbim despre mărimea creșterii. Ce nivel de creștere este acceptabil pentru toată lumea? Nu putem uh, să ne Uh, blocăm în această idee mai mult și mai mult și mai mult. Ne trebuie să definim niște priorități. Trebuie să hotărâm de ce are nevoie Uniunea acum, ce este de neevitat. Asta fac statele membre în fiecare an și ele, ele au bugete anuale, au resurse limitate și trebuie să aleagă care sunt prioritățile. Unde trebuie să se ducă banii obligatoriu? Uh, Trebuie să definim cât de multe, ele trebuie să definească cât de multe cheltuieli au nevoie pentru a-și menține politicile. Iar adevărul este că în acest moment nu știm ce se va întâmpla în momentul viitor. Nu avem nicio idee apropo de ce se poate întâmpla peste câteva luni. Mă... Eu știu, mă îngrijorează abordarea Parlamentului de a cheltui toate marjele bugetare, pentru că dacă se întâmplă ceva pe timpul anului, nu vom avea bani puși deoparte și nu cred că este o practică bună. În fiecare an, în perspectiva multifinanciară, să regociem această perspectivă multianuală. Nu acesta a fost rolul inițial al perspectivei multianuale. S-a stabilit un nivel maxim de cheltuieli. Toată lumea a luat cu seriozitate această pro- problemă. Alocațiile au fost uh, definite după niște criterii foarte clar și nu putem să renegociem acest lucru în fiecare an, să venim cu cifre noi, pentru că în felul acesta se subminează întregul sens al programării multianuale. Trebuie să avem un buget al Uniunii pentru viitorul incert și trebuie să restabilim și credibilitatea instituțiilor europene, pentru că nu putem să avem uh, aceste dezbateri lungi și complexe între instituții fiecare instituție pretinde că servește poporul, dar poporul habar n-are ce spun instituțiile. Instituțiile au nevoie de credibilitate. Trebuie să demonstreze că pot să-și facă treaba, că pot să ajungă la un acord în perioada predefinită în interesul tuturor. Și încă un lucru să nu uităm. În momentul acesta, criza cu care ne confruntăm, discuțiile care vor avea astăzi loc la Consiliul European se referă la îndatorarea excesivă a Europei, adică în trecut Uniunea a cheltuit prea mult, statele membre au cheltuit prea mult, ceea ce arată un lucru, că sau arunc, că nu e o politică bună să arunci bani buni după bani proști. Trebuie să hotărâm dacă a cheltui mai mulți bani a duce la vreo soluție. Aici ne aflăm în acest moment. Asta este problema cu care ne confruntăm. Trebuie să ne așezăm și să vedem care sunt prioritățile. Consiliul nu pune sub semnul întrebării prioritățile Uniunii Europene. Pur și simplu spunem, hai să ne așezăm și să vorbim despre cum putem să folosim aceste resurse limitate de care dispunem. Și încă un lucru în concluzie. Adesea vorbim despre modul în care vrem să ajutăm anumite state membre să le mai mai dăm niște bani ca să-și, să-și dea un avânt economiei, dar să nu uităm un lucru, banii pe care îi dăm vine și din bugetul lor în primul rând. În primul rând trebuie să câștige aceste venituri ca să ni le trimită, ca noi să le trimitem înapoi. Asta este problema. În țara mea, de exemplu, fiecare miliard pentru bugetul Uniunii Europene înseamnă uh, că sunt bani care nu pot fi cheltuiți la nivel național pentru cofinanțare. Deci trebuie să găsim un echilibru, trebuie să hotărâm ce resurse vrem să menținem la bugetul național pentru cofinanțare și ce trimitem la Uniunea Europeană pentru a ajuta țările în uh, respective. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul pentru două minute doamna Balțani. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor, doresc să mulțumesc comisarului Lewandowski și ministrului Dominic pentru această dezbatere care a fost foarte interesantă. Am identificat un element foarte important. La Parlament, față de acest buget, lumea a manifestat fie uh, simpatie, fie empatie. Și nu ne limităm la a, la a cere, la a solicita anumite lucruri, ci ne referim și la uh, reduceri drastice. Aici, spre exemplu, putem numi rubrica 4, unde au fost prevăzute cele mai stricte mm, reduceri. Practic, discutăm de reduceri de 90 de milioane. Așa că exercițiul bugetar presupune o implicare amplă nu doar a Parlamentului European, ci a Uniunii Europene în ansamblul ei, fiindcă strategia Europa 2020 nu este o strategie a Parlamentului, ci a Uniunii Europene. Așa că e necesară o finanțare ca atare a acesteia. Avem nevoie de mobilizarea instrumentului de flexibilitate. Aici discutăm despre 42 de milioane și de o creștere de 120 de milioane. Uh, înainte de criză financiară, înainte de 2008, înainte de tratatul de la Lisabona, înainte de strategia Europa 2020, au existat anumite prevederi. Și acum vrem să utilizăm acest instrument de flexibilitate pentru 140 de milioane de euro, practic, în total. Și tocmai asta e, e un instrument anticriză. Iar eu nu pot decât să sper că evaluarea comună a priorităților ne ajută în acest sens. Domnul Dominic a menționat aceste priorități și sper ca în negociere să reușim să ajungem la un numitor comun. Sigur că e foarte dificil să discutăm despre priorități mai ales când dorim să facem un compromis. E foarte greu să trecem din domeniul teoretic în cel practic. Mâine trebuie să ne gândim mereu la ceea ce ne aduce ziua de mâine, pentru că altminte nu putem formula un nou cadru financiar multianual. Au spus-o mai mulți colegi, nu doar cetățenii se uită către noi, ci piețele sunt foarte atente la reacțiile noastre. Și sper ca la negociere să nu pierdem din vedere acest element și să găsim o forță motrice comună care să vină la momentul potrivit. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul două minute domnul Fernandes. Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc domnului comisar, reprezentantului Consiliului și mulțumesc și personalului, raportorilor din umbră care cu care am lucrat la acest raport în ceea ce privește bugetul Parlamentului European. Am depus o muncă dificilă, dar fructuoasă și într-un spirit de deschidere și cooperare. Obiectivul a fost de a ajunge la o reducere de 74 de milioane de euro în bugetul Parlamentului European. Și vreau să fac câteva precizări. Atunci când vorbim despre economiile legate de interpretare și traducere, principiul multilingvismului rămâne intact. Acest principiu este consfințit în tratate. Cheltuielile legate de traducere și interpretare sunt reduceri structurale care preved, prevăd că uh, reuniunile de comisiilor parlamentare, care acum sunt concetate marți și miercuri, vor trebui să fie distribuite luni și joi. Eh, principiul multilingvismului nu va fi niciodată periclitat. De asemenea, eh, vrem reduceri de 5% pentru toate tipurile de călătorii Până la 31 martie, biroul va face o propunere în acest sens și de aceea am prevăzut o rezervă de 15% pentru aceste cheltuieli generale. Aici, biroul Parlamentului este competent și din acest motiv, în cadrul reuniunilor de conciliere, am solicitat ca aceste sume să apară în acordul global am respectat regulile și competențele fiecăror tuturor părților. Am făcut economii, însă aceste economii nu periclitează obiectivele fixate, excelența legislativă. Parlamentul European și, și organismele sale au un buget auster, sobru, care ne va permite însă să ne continuăm activitatea. Vă mulțumesc. Două minute, domnul Böge. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-mi exprim speranța. Speranța că vom beneficia de disponibilitatea președinției poloneze de a ne angaja, de a se angaja cu noi într-un dialog bun în ceea ce privește rezolvarea problemei bugetului european în noiembrie. Sper ca conferința de joia și vinerea trecută care a avut loc la Bruxelles cu, pe buget cu participarea tuturor instituțiilor și autorităților vizate să reprezinte un punct de plecare pentru a ne asculta reciproc, a ne aborda unii pe alții, astfel încât să avem o, o reacție coerentă. Și, stimate domnule Dominic, dumneavoastră ați contracarat puțin această impresie pozitivă azi. Noi suntem în Parlamentul European, suntem deputați aleși direct. Nu avem uh, nevoie din partea Consiliului de un apel la unitate și răspundere. Noi dăm curs răspunderii noastre mult mai mult decât o face Consiliul și nu permit Consiliului să îmi spună care sunt regulile jocului, mai ales uh, în baza articolului 120 trebuie să se țină cont de uh, drepturile Parlamentului European, fiindcă nu se pot mobiliza așa peste noapte 60 de miliarde de euro fără a se ține cont de noi și fără a se ține cont de nicio marjă a mijloacelor proprii. Nici un fel de act normativ nu trebuie emis care să, aibă, care să stipuleze asemenea lucruri. Și așa că uitați-vă în oglindă când atrageți atenția cuiva. Iar instrumentele care trebuie negociate aici, pe exemplu, instrumentul de flexibilitate, sau uh, revizuirea cadrului financiar multianual reprezintă parte a acordului interinstituțional, prin urmare parte a planificării financiare multianuale. Prin urmare, aștept să dăm dovadă de o atitudine relaxată, să reușim să negociem și, repet, să nu facem niciun fel de confuzie. Noi nu facem niciun fel de datorie la buget. Și, în al doilea rând, bugetul european în ultimii zece ani a crescut doar cu 37%, pe când bugetele naționale cu 62%. Așa că haideți să începem să facem curat acolo unde trebuie și să nu uh, utilizăm mesajul negativ naționalist împotriva exercițiului comunitar. Pentru că vom găsi o soluție până la urmă și la această problemă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! spune președintele. Raportorul avizului, domnul Lockegaard, ar dori să intervină pentru un punct de clarificare. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. De data asta voi vorbi în engleză pentru că îmi dau seama că ce v-am spus acum câteva minute despre poziția Comisiei pentru Cultură a fost tradus greșit unii dintre dumneavoastră probabil că v-ați mirat când m-am plâns de cifre. În danez am spus că sunt foarte mulțumit de ce am uh, reușit să facem. Deci vreau să se consemneze acest lucru este îngrijorător să vezi că ești uh, neînțeles în propria ta limbă și că ești tradus greșit. Mulțumesc, domnule. Am luat notă de plângerea dumneavoastră și se vor lua măsurile care se cuvin. Dar lucrurile s-au clarificat și se va consemna în procesul verbal. Această